declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu Anul European pentru Dezvoltare, punere în aplicare și urmări. Are cuvântul domnul Schmidt din partea Consiliului. Vă rog. Voilà. <laughs> Monsieur le Domnule președinte, stimați deputați, la câteva zile de la ceremonia de încheiere oficială a Anului European pentru Dezvoltare, pe 9 decembrie la Luxemburg, mă bucur că avem astăzi acest schimb de opinii în legătură cu acest exemplu de cooperare excelentă între instituțiile europene, adică între statele membre, societatea civilă uh, și toți cei vizați de chestiunile legate de dezvoltare. Consiliul și statele membre ale Uniunii Europene s-au implicat foarte direct în anul european pentru dezvoltare, mai ales în cadrul lucrărilor pregătitoare prin adoptarea deciziei Parlamentului European și a Consiliului care a permis lansarea anului european pentru dezvoltare pe baza unei propuneri a Comisiei. Deci, am fost gata încă de la 1 ianuarie 2015 să trăim acest an cu deviza lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru. Împreună am uh, programat uh, o serie de activități uh, pentru a pune sub lumina reflectoarelor tot ceea ce a făcut Uniunea, face Uniunea Europeană și statele membre la nivel mondial ca donator, prim donator pentru ajutorul pentru dezvoltare. La Riga am avut o dezbatere în legătură cu agenda după 2015 cu tineri în prezența secretarului general al ONU, Ban Ki-moon. Multe state membre au organizat și ele o inaugurare oficială a anului european pentru dezvoltare în prezența autorităților țărilor respective. Um, arătând cât de important este pentru el acest an european al dezvoltării și atrăgând atenția mass media. Și statele membre au făcut legături între activitățile cetățenilor și aceste evenimente. Am colaborat cu autoritățile regionale și locale, cu societatea civilă, cu actori din învățământ, din domeniul culturii și cercetării, cu toți partenerii care, într-un fel sau altul, simt că au o responsabilitate și o solidaritate cu restul lumii. Am asociat, bineînțeles, și sectorul privat, pentru că rolul său este primordial și despre responsabilitatea noastră a tuturor. Am comunicat mult prin mediile sociale și prin suporturile numerice pentru a atinge un grup uh, țintă prioritar și anume tineretul. Tinerii sunt uh, Uh, un public central în agenda mm, pentru 2030. Mulți tineri se implică activ, dar este indispensabil să continuăm să-i sprijinim, să-i informăm și le suscităm interesul celor care deocamdată nu se simt uh, suficient de vizați. 2015 a fost un an emblematic, bogat în evenimente internaționale direct legate de dezvoltarea durabilă. Expoziția universală de la Milano, adunarea generată, generală ONU în care Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a fost adoptată, conferința privind finanțarea dezvoltării la Addis Abeba, conferința privind schimbările climatice din aceste zile de la Paris, pentru a nu cita decât evenimentele cele mai importante, evenimente care au comunicat și ele în legătură cu anul european pentru dezvoltare și la care Uniunea Europeană a putut transmite mesajul său cu multă convingere. Nu repet aici importanța uh, pe care o dăm dezvoltării, numeroasele dezbateri pe care le-am avut aici în Parlament în ultimele luni, mai ales în legătură cu migrația și criza refugiaților, au arătat încă o dată câtă multă importanță acordăm dezvoltării. Dezvoltarea este cheia și Um, cealaltă față a medaliei um, față de migrație. Am spus acest lucru când am uh, avut o dezbatere pe tema dezvoltării durabile acum câteva luni, pe tema luptei împotriva sărăciei și disperării uh, Um, care obligă acești oameni să-și părăsească țările în condiții precare. Acesta trebuie să fie o prioritate pentru noi. Acest an ne am putut să sensibilizăm opinia publică în legătură cu avantajele cooperării pentru dezvoltare, nu doar pentru beneficiari, ci și pentru cetățenii Uniunii și să permitem cetățenilor să înțeleagă mai bine coerența, importanța coerenței politicii în domeniul dezvoltării. Cetățenii europeni ne spun că sunt în mare parte pentru cooperare pentru dezvoltare și sunt solidari în continuare continuare cu partenerii mai puțin favorizați. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru că această stare de spirit să continue să existe și să transpunem această voință de solidaritate în acțiuni concrete. Aș dori să mulțumesc aici mai întâi Parlamentului European și mai ales doamnei McCavan și colegii, colegilor dânsei din Comisia pentru Dezvoltare pentru contribuția lor la succesul acestui an european pentru dezvoltare. Săptămâna viitoare, doamnă, veți fi alături de noi la Luxemburg pentru încheierea oficială a acestui an. Mă bucur și de buna cooperare interinstituțională care a permis demararea într-un calendar foarte strâns a unei declarații comune a Parlamentului, Comisiei și Consiliului care reprezintă moștenirea anului european pentru dezvoltare. Această declarație va fi semnată simbolic la Luxemburg pe 9 decembrie tocmai pentru a um, perpetua spiritul acestui an și pentru a încuraja statele membre și instituțiile europene să-și continue eforturile pentru a-i sensibiliza în continuare pe cetățenii europeni dincolo de data de 31 decembrie 2015. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și acum în numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Mimița. Thank you, Mr. President. Honorable members, we are approaching the Domnule președinte, stimați eurodeputați, se încheie anul uh, european al dezvoltării. A fost un an de parteneriate, de inovare, de relații în rețele, de schimburi de experiență instituțiile europene au reușit să se uh, reunească cu guvernele naționale, cu parlamentele naționale, cu societatea civilă, cu sectorul privat și cu organizațiile uh, pentru a spune că cooperarea pentru dezvoltare este importantă pentru toți. Motoul acestui uh, an, lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru, ne-a reamintit uh, mereu că cooperarea pentru dezvoltare nu vizează doar uh, oamenii care trăiesc în țările în curs de dezvoltare ci vizează și felul în care noi, europenii, ne raportăm la aceste persoane. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru rolul său foarte important în inițierea, sprijinirea și derularea acestui an european pentru dezvoltare. Uh, acest uh, an uh, s-a declinat în forme foarte diverse. În sală au fost afișate postere ale acestui an pentru dezvoltare. Aș dori să mulțumesc domnului Schulz, doamnei Linda McCaven, președintele Comisiei pentru Dezvoltare, domnului Görenț pentru sprijinul lor foarte puternic acordat. Anul 2015 a fost un an foarte important pentru dezvoltare cu uh, agenda pentru acțiune de la Addis Abeba și agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și sperăm și un nou uh, cadru pentru climă uh, care va interveni. În același timp, numărul foarte mare de refugiați și de solicitanți de azil în întreaga lume ne arată cât de important este să abordăm cauzele de bază ale instabilității și a migrației uh, ilegale. Cu alte cuvinte, să dăm tuturor um, șanse să aducă o viață demnă acasă și nu să fie obligați să fugă de foamete, de uh, război sau de încălcări grave ale drepturilor omului. Pentru mine, principala realizare a acestui an european al dezvoltării îl reprezintă parteneriatul cu actorii pentru dezvoltare din Europa și nu numai. Mă bucur de faptul că Parlamentul European, că Consiliul și Comisia Europeană împreună recunosc cât de important a fost acest an prin sprijinirea declarației comune la uh, ceremonia de um, închidere de la Luxemburg. Haideți să cooperăm pentru a menține acest spirit de parteneriat când discutăm și promovăm uh, dezvoltarea pentru cooperare și după 21 decembrie anul curent. Haideți cu toții să folosim acest an pentru dezvoltare și să-l continuăm, pentru ca el să devină un cadru comun o adevărată platformă pentru un dialog continuu pentru dezvoltare în anii care urmează. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Acum, în numele grupurilor uh, politice, în numele grupului PP, domnul Știer, două minute. La predsjedniče, gospodine ministre, gospodine povirenice, uh, Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar, la începutul acestui an ne-am așteptat ca 2015 să arate altfel. Unii vor spune că 2015 va fi anul migrației în masă către Europa, mai mult decât uh, anul european pentru dezvoltare. Migrația a dominat uh, dezbaterile noastre și asta nu face decât să confirme cât de important este să avem o strategie eficientă de dezvoltare. De asemenea, trebuie să, arată că trebuie să ne concentrăm asupra cauzelor problemelor, nu asupra simptomelor lor. Cauzele uh, sărăciei, războiului și migrației în masă. Cauzele sunt încălcarea sistematică a drepturilor fundamentale, uh, corupția din statele vecine, care ne înconjoară. Tocmai de aceea am folosit anul european pentru dezvoltare pentru a selecta 16 obiective care să ne permită să luptăm, împotri- să luptăm împotriva corupției. Este un succes enorm al Uniunii Europene și îl felicit pe comisar pentru asta. Importantă este acum implementarea. Implementarea uh, agendei globale pentru 2030. Trebuie să ne concentrăm asupra obiectivului de dezvoltare 16. Acesta trebuie să fie uh, prioritatea noastră și trebuie să avem o politică de dezvoltare bazată pe drepturile omului. De asemenea, trebuie să acceptăm că nu putem avea dezvoltare fă fără pace și invers. Există o legătură cât se poate de clară între dezvoltare pe de o parte și securitate pe de alta. Cu această ocazie aș dori să îi felicit pe colegii mei și din celelalte grupuri politice, uh, din Comisia DEVE și aș dori să-i mulțumesc și domnului Görans, care a fost foarte activ în promovarea acestui an de dezvoltare. Mulțumesc. Acceptați din partea domnului Sani o întrebare cu cartonașul albastru. Aveți 30 de secunde, domnule Sani. Mulțumesc. nu aș vrea să încep o dispută cu colegul meu uh, și sunt de acord cu faptul că s-au schimbat lucrurile față de planurile noastre în acest an. Spuneți că nu este posibilă pace fără dezvoltare, dar în acest an vedem că fără dezvoltare nu este pace. Uh, Europa are acum uh, oportunitatea să facă politică, de, politică externă pentru dezvoltare. Sunteți de acord cu mine pe acest uh, subiect? Domnule Stir, aveți 30 uh, de secunde, spune președintele. Stimate coleg, după cum tocmai am spus, nu poate fi vorba de pace fără dezvoltare și invers. Asta am spus. Cele două merg mână în mână. Cred că există o legătură strânsă între dezvoltare și securitate și cu toții uh, subliniem asta. Avem acum o nouă agendă pentru 2030 și va trebui să vedem ce fel de măsuri vor trebui să fie revizuite din strategia noastră de dezvoltare. Trebuie să eliminăm barierele astfel încât să fim mai eficienți și să promovăm securitatea și dezvoltarea. Vă mulțumim. Doamna McAvan acum. Um, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. N-am decât un minut la dispoziție, așa că am de transmis doar două mesaje rapide. Mai întâi, în legătură cu acțiunea. Am început anul european spunând că dorim acțiune, nu doar cuvinte. Am acționat. Am obținut acordul de la Lisabeba, apoi cel de la Paris și sperăm să se ajungă la un acord și la COP21 la Paris săptămâna viitoare. Am căzut de acord și în legătură cu un nou plan de acțiune. Acum aceste angajamente trebuie să se transforme în politici reale pe, pe teren. Și Tocmai despre acest lucru a vorbit uh, și domnul comisar și reprezentantul Consiliului. Trebuie să transpunem aceste promisiuni în fapte. Acum trebuie să promovăm aceste idei pentru a cere mai multă contribuție din partea partenerilor pentru următorii 15 ani în politicile pentru dezvoltare. În încheiere doresc să mulțumesc colegilor, președinției luxemburgheze, președinției letone, domnului comisar Minimiță și colegilor care de-a lungul anului ne-au sprijinit mult pentru a comunica acest mesaj. Vă mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Sulic de la ECR. Mulțumesc foarte mult. Anul European pentru Dezvoltare e un rezultat al uh, unui instrument foarte bun de marketing. Uh, o treime din populația europeană consideră că uh, ajutorul pentru dezvoltare trebuie să fie crescut în pofita tuturor ateurilor. Proiectele de dezvoltare însă eșuează și cu cât Uniunea Europeană cheltuie mai mulți bani pentru promovarea sa, cu atât eșuează mai mult. Uniunea Europeană cheltuie chiar mai mult decât Coca-Cola pentru autopromovarea sa. Finlanda cheltuiește 0,82%, la fel și Franța. Și deci mie mi se pare o lipsă totală de realism să cerem unei țări precum Franța sau Portugalia sau Grecia, care au datorii atât de mari, să uh, doneze 0,8% din uh, PIB-ul lor pentru ajutorul pentru dezvoltare. Deci cred că ar trebui să nu mai visăm, uh, să vedem Uniunea Europeană ca un salvator și să facem ajutorul pentru dezvoltare cu adevărat realist. Ehm, doamna Hautala dorește să vă pună întrebare cu cartonașul albastru. Vă rog, doamna Hautala, 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl uh, întreg pe coleg dacă știe că uh, prietenii din partidul său din guvernul din Finlanda uh, sărbătoresc această reducere cu 42% a bugetului pentru dezvoltare. Mă întreb dacă sunteți de acord cu colegii din Finlanda, dacă considerați că a fost o mișcare inteligentă sau nu. N-am înțeles foarte bine poziția dumneavoastră dumneavoastră. Da, domnul Sulic, aveți 30 de secunde ca să răspundeți. Da, bineînțeles că sunt de acord cu acest lucru. Finlanda este o țară care și ea se află în recesiune, are problemele sale, uh, trebuie să uh, înfăptuiască reforme dureroase și nu cred că trebuie să uh, agravăm deficitul. Uniunea Europeană se află într-o adevărată prăpastie a datoriei deci, dacă vrem să ieșim din această prăpastie, putem să-i salvăm și pe alții, dar uh, nu facem decât să acumulăm datoriile și nu mai putem fi uh, eroi și să-i salvăm pe cei din jurul nostru. Mulțumesc! În numele uh, grupului ALDE, ale cuvântul domnul Gheorens, două minute. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. După 11 luni de campanie de sensibilizare, putem spune că anul european pentru dezvoltare S-au creat cooperări între actori și responsabili politici, reprezentanți ale ONG-urilor, ale autorităților locale și așa mai departe. Marile provocări care s-au manifestat în 2015 ne-au arătat cât de importantă este dezvoltarea pentru soluționarea problemelor noastre. De exemplu, criza refugiaților. Ultimele săptămâni arată cât de esențial este să uh, facem uh, respectarea demnității uh, punctul principal al acestui an statele membre au acționat conform acestor principii altele au sprijinit ideea anului european pentru dezvoltare însă promovează mai degrabă principiul indiferenței nu s a stabilit niciun prag niciun plafon nici, niciun plan sau uh, niciun uh, nivel niciun plafon nu trebuie să afecteze demnitatea uh, avem probleme de fonduri reduse, guvernanță proastă, toate și multe altele. Și toate acestea sunt rezultatele activităților noastre din 15, ultimii 15-20 de ani. Este problema acțiunilor noastre, dar și a lipsei noastre de acțiune. Ceea ce facem astăzi va influența situația în lume în următorii 20 de ani. Așadar, trebuie să fim hotărâți, intransigenți Uh, în momentul în care facem o promisiune. Promisiunea va trebui să se manifeste prin principii, dar și prin măsuri. Nu se pune problema să punem capăt uh, campaniei de sensibilizare din 2015, pentru că acțiunile noastre trebuie să fie pe termen lung. Acțiunile lansate în 2015. Așadar, să acționăm în mod perse perseverent pentru a pune în practică principiile anului european pentru dezvoltare. declarația comună a parlamentului comisiei și consiliului merge în acest uh, sens și nu putem decât să ne bucurăm de acest lucru. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum în numele GUE NGL, doamna Sanchez Caldentei. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Nu doresc să fac bilanțul acestui an european al dezvoltării, nici un bilanț pozitiv, nici unul negativ. Anul 2015 a fost unul important. Avem un nou cadru de finanțare pentru dezvoltare, avem și un nou cadru legislativ. Și s-au schimbat lucrurile și la ONU și în curând sper că vom avea și un acord pentru lupta împotriva schimbărilor climatice la Paris. Dar nu trebuie um, să ne oprim aici. ce mai greu urmează. Uh, toate angajamentele luate în 2015 trebuie să se transpună în fapte concrete. Această agenda 2030 este universală, trebuie să facem în așa fel încât să devină realitate. Și noi trebuie să asigurăm coerență în politicile noastre de dezvoltare. Numai astfel ne vom atinge obiectivele. Trebuie să nu dăm cu ceva cu o mână și să luăm cu alta. Asta facem în politica comercială, în dezavantajul țărilor din Sud, care practic minează politica de dezvoltare. Trebuie să atingem toate obiectivele anului european al dezvoltării până în 2030 și numai astfel vom putea spune că anul dezvoltării a fost și anul schimbării. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Hoibruch. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte să se pună acest uh, punct pe agenda publică a fost foarte important. Eu am participat la multe evenimente în Germania și s-a vorbit mult despre comerț uh, migrație, suveranitate alimentară și așa mai departe, despre ce se face și despre ce nu se face. Și este bine să arătăm ceea ce am făcut, însă nu putem să ne întindem pe lauri. După aceste promisiuni, trebuie să urmeze acțiuni care să respecte demnitatea umană și să asigure viitorul copiilor noștri mai ales guvernele naționale trebuie să intervină aici, dar și fiecare cetățean în parte în ceea ce privește dezbaterea privind refugiații, asta înseamnă că și demnitatea lor trebuie să fie respectată. Trebuie să le urăm, să-i primim în țările noastre și să fim dispuși să găsim soluții și să facem față provocărilor împreună. În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, asta înseamnă că trebuie să începem de la noi, să ne reducem consumul nostru, deșeurile noastre, să economisim energie și pentru asta nu avem nevoie de uh, rubrică bugetară viitorul nostru înseamnă și să ne uităm dincolo de propria noastră perspectivă îngustă și să acționăm uh, în interesul tuturor. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut, domnul Corau, Corao numele FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Nu reușesc Uh, să evaluez atât de pozitiv acest an european al dezvoltării ca alți colegi, pentru că dacă e adevărat că dintr-un anumit punct de vedere am folosit resursele pentru a face publicitate, pentru a vorbi despre dezvoltare. E adevărat că despre dezvoltare s-a vorbit și din alte motive, din cauza crizei refugiaților, din cauza creșterii fluxurilor migratorii spre Europa și unii au început să ceară mai multe resurse pentru a rezolva aceste probleme atât de grave prin politicile de dezvoltare în afara Europei. Dar, din alte puncte de vedere, nu am reușit, în fapt, în acest an să arătăm că dezvoltarea este importantă, pentru că nu a crescut semnificativ, nu au crescut semnificativ programele sau rezultatele și sper că pe baza discuțiilor din acest an și din angajamentele din uh, septembrie vor apărea rezultate pozitive pe viitor, dar nu cred că Acum trebuie să vorbim despre rezultate. Spunem, uh, doar, trebuie doar să spunem că sperăm că se va schimba ceva. Pentru că noi ajungem într-o instituție în care dreapta nu știe ce face stânga. Sau poate stânga este mai tare decât politica comercială care este contrară principiilor dezvoltării și cooperării. Mulțumesc! Mulțumesc! După ce am ascultat vorbitorii numele grupurilor politice, dau cuvântul uh, ca ultimă eh, intervenție domnului Struger de la ENF. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu doar anul acesta este anul dezvoltării, ci Uniunea Europeană întreaga sa existență a acordat foarte mulți bani eh, dezvoltării. Dar uh, la ce ne așteptăm? Uh, deci, uh, iată ce trăim astăzi, dar la ce ne așteptăm dacă dăm bani dictatorilor din Zair, Mozambic și Sierra Leone? Am dat bani lui Mugabe și ce a făcut? A făcut o petrecere cu doi elefanți. Deci, cred că ar trebui să începem, să ne, să începem cu autocritica. Banii care au fost trimiși în Zimbabwe au fost ținuți acasă în uh, deci cred că avem o relație de interdependență între guverne și cetățeni. Cetățenii sunt folosiți ca o scuză pentru acordarea acestor bani. Cred că avem nevoie de o etică, de o guvernanță care să se bazeze pe deontologie. Când cineva primește bani pentru dezvoltare,

fără o veritabilă apropiere a agendei două mii treizeci nu vom putea avansa. vă mulțumesc pentru atenție. Urmează domnul Guerrero Salom. Mulțumesc acest an, care a, a, unde am avut de-a face cu cooperare între instituții, între partenerii sociali, un an în care Parlamentul a avut solu- prevederi coer- um, poziții coerente față de summiturile care au avut loc. În decembrie însă ne confruntăm cu mai multe crize decât uh, la începutul anului, crize, conflicte care necesită un răspuns, un răspuns ambițios mai mult decât uh, aveam nevoie de asta în ianuarie. Anul acesta am fost foarte generoși. Dar uh, trebuie să folosim acest simbol pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm. În primul rând, să ne respectăm uh, promisiunile, să spunem că 0,7% din PIB-ul nostru trebuie să meargă înspre sprijinirea acelor persoane care au nevoie de asta. 0,7% din uh,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 din toată inima. De ajutorul pentru dezvoltare este de datoria Europei, o datorie despre care a scris și Ioan Paul al II-lea. Este datoria globală a Europei și pentru că sprijină acest ajutor pentru, dezvoltării, uh, pentru dezvoltare, aș dori să-l acordăm uh, um, într-un uh, mod durabil. Nu trebuie să vorbim despre tot dezvoltare doar ca o campanie de marketing. Trebuie să evaluăm rezultatele concrete și trebuie să găsim un răspuns la întrebarea resursele mobilizate de noi se potrivesc eforturilor țărilor pe care le ajutăm, cum ne coordonăm cu alți actori majori din politica mondială, cum ar fi Statele Unite și China. E nevoie de responsabilitate. Um, nu trebuie doar uh, să ne autofelicităm. Trebuie să răspundem, bineînțeles, provocărilor zilei de azi, criza migrației și a refugiaților. Cred că politica de dezvoltare trebuie modificată pentru a răspunde mai bine acestor provocări. Mulțumesc! Mulțumesc și acum urmează doamna Anderson un minut. Mulțumesc. Uniunea Europeană este un mare donator, însă am dorit să știm câți bani uh, au ajuns în, în, în armare, și, uh, în arme, în timp ce Uniunea Europeană dorea ca prin acești bani să uh, eradicheze sărăcia și foamea banii europeni nu fac decât să contribuie la agravarea sărăciei, finanțând în mod direct sau indirect uh, dictatori din Orientul Mijlociu și în Africa um, nu facem decât să construim bombele din Siria. Nu este nici răspunsul și nici soluția, pentru că vor fi și mai mulți morți, și mai mulți refugiați, și mai multă suferință. Franța, săptămâna trecută, a spus că uh, Uh, mii de copii rămân uh, în afara școlii și a educației, uh, însă banii ajung în buzunarele traficanților de arme. E vorba de persoane care huzuresc pur și simplu sărăcia nu este o epidemie, sărăcia are o cauză pe care noi nu o combatem. Mulțumim, doamna Anderson. Are acum are cuvântul doamna Haută la un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Anul European pentru Dezvoltare se apropie de final și uh, are loc, au loc negocieri uh, pentru un uh, acord ambițios în domeniul mediului. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să investim mai mult în adaptarea la schimbările climatice în țările cele mai sărace din lume, cum ar fi țările din Sahel aceste țări, țări sunt cele mai vulnerabile și populația acestora este lipsită de uh, protecție în fața schimbărilor climatice. Forțele pieței lucrează la atenuarea schimbărilor climatice, însă trebuie să existe și eforturi de adaptare și cred că asta va trebui să fie o prioritate a politicilor noastre de dezvoltare. Mulțumesc, doamnă Hautala. Permiteți uh, o întrebare? din partea colegului Stugar. Vă rog, domnule Stugar. Mulțumesc. Aș avea următoarea întrebare către colega Hautala practic uh, vorbim despre o altă realitate, vorbim de migranți, de schimbări climatice, oamenii vor fugi de schimbările climatice și pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să dăm mai mulți bani împotriva, uh, pentru dezvoltare. Dar în ceea ce privește schimbările climatice, pot să vă spun că țările de jos sunt uh, una dintre țările cele mai uh, vulnerabile față de schimbările climatice. O parte din teritoriul nostru este deja sub nivelul mării. Am dorit să știm dacă și țările de jos vor putea primi fonduri din miliardele alocate. Mulțumim, doamna Hautala. Mulțumesc pentru declarația dumneavoastră. Cred că țările de jos sunt în poziția de a ajuta statele într-adevăr sărace să se adapteze și dumneavoastră cam stăpâniți niște tehnologii. Și ce ne așteaptă în dezbaterea cu schimbările climatice este ca statele bogate să pună la dispoziție inovațiile pe care, și tehnologiile pe care le-au dezvoltat uh, controlul inundațiilor, dar și investiții în energiile regenerabile. Și cred că țările de jos pot transmite foarte bine aceste lucruri statelor mai sărace. Mulțumim, doamnă Hautala. Stați deja în picioare. Credeam că mai vine o întrebare cu cartonașul albastru. Um, am să vă rog, când permit cartonașe albastre, să vă restricționați la 30 de minute. Voi restricționa timpul fără să vă atenționez. Urmează colegul Gil. Un minut. Microfon. Restart. Cu microfon, vă rog. Anul acesta, 2015, a fost anul european al dezvoltării. Sunt sigur că cei care ne urmăresc pe YouTube și cei trei din la Galeria Vizitatorilor știu acest lucru. Haideți să fim realiști. Așa cum am prevăzut anul trecut, această modalitate de a ne autofelicita și această campanie a fost complet ignorată de uh, populație, de oamenii din țările membre. Și 17 milioane de euro astfel pierduți ar fi putut să fie folosiți pentru a salva vieți. Nu uh, făcând publicitate uh, cât de miloși suntem cu banii uh, contribuabililor uh, ne ajută. Nu va exista nicio moștenire a anului european al dezvoltării. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Liț. Mulțumesc, domnule președinte. Anul european, din punctul meu de vedere, a fost un succes pentru că ne-a arătat cât de importantă este coerența politică în domeniul dezvoltării. Acest lucru s-a a reieșit din cele 12 luni tematice și în Bundestag am vorbit despre asta, să, uh, am solicitat să existe o uh, monitorizare a coerenței politice. Acest an a, a, a fost cu bune și cu rele. La Addis Abeba, de, din păcate, nu am obținut ca 0,7% uh, um, din PIB să fie alocat pentru dezvoltare la nivel european și la nivelul statelor membre. În același timp, și aici nu sunt de acord cu colegul meu, am avut o campanie bună care a arătat uh, că, de exemplu, se poate face o nouă alianță textilă um, și la nivelul uh, Consiliului. De asemenea, obiectivele pentru 2030 Um, sunt importante și intervin aici și uh, coerența lor va fi îmbunătățită și mulțumesc uh, comisarul, um, Comisiei și Consiliului pentru munca depusă împreună cu Parlament. Parlamentul. Mulțumesc. Un minut, colegul Silva Pereira. Domnule președinte, dragi colegi, uh, domnule comisar, acest an european pentru dezvoltare nu a schimbat lumea, adevărat. Nu cred că cineva se aștepta la acest lucru, dar ne-a ajutat să sensibilizăm opinia publică, a dus la o dezbatere și a stimulat proiecte, parteneriate și uh, decizii care se îndreaptă în direcția potrivită, inclusiv conferințele internaționale foarte importante, precum cea de la Addis Abeba și de la New York. Însă nimic din ce am făcut nu garantează succesul pe viitor. Sigur că dacă trecem de la vorbe la fapte, uh, se va evalua succesul acestui an. Uh, dezvoltarea pare să cadă tot mai jos pe lista priorităților politice și e un motiv foarte grav de îngrijorare. Trebuie să fim vigilenți uh, în atitudinea noastră. De fapt, asta ar trebui să solicităm Comisiei Europene, vigilență. Toată lumea e vigilentă la Parlamentul European. Mulțumim. Trecem acum la procedura CHDI. Vă rog foarte mult uh, să mă înțelegeți, nu putem lua pe toată lumea. Uh, s-au înscris dublul de colegi uh, cărora pot să le dau cuvântul. Domnul Șogor acum. Vă mulțumesc. În acest an Tematic, um, am fost cu toții de acord că politica de dezvoltare este importantă, mai ales având în vedere fenomenul migrației și conferința privind clima de la Paris. Este în interesul cetățenilor europeni să accelereze dezvoltarea regiunilor sărace ale lumii și um, să participe la creșterea standardului de viață din acele regiuni. Eh, dar dacă mii de oameni eh, de vârstă activă părăsesc eh, aceste țări, face mult rău acestor țări pentru că subminează practic perspectivele de dezvoltare. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a stabiliza situația din zonele de conflict, pentru că tinerii care sunt formați și apoi părăsesc țările sunt de fapt speranța de viitor a celor țări pentru ca să nu mai fie dependente de ajutorul nostru. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Șogor, și acum are cuvântul domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. 2015 a fost anul în care Uniunea Europeană uh, trebuia să-și uh, atingă obiectivele și una, unul dintre acestea a fost să elimine încălcările drepturilor omului discriminarea și excluziunea. Însă Uniunea Europeană nu promovează dezvoltarea în propriile state membre. Deci, în următorii ani se vor face eforturi pentru a crea mai multe locuri de muncă și creștere. Însă banii puși la dispoziție nu sunt suficienți, mai ales pentru țările sudice. La acest nivel, în Uniunea Europeană, va fi imposibil să atingem obiectivele pentru exteriorul Uniunii Europene. Numai uh, rezolvând problemele din state precum Grecia vom putea avea uh, creștere. Mulțumim, domnule Marias. Urmează colegul Iacovci. Mulțumesc, domnule președinte toate evenimentele din lume și tot ce s-a întâmplat în anul 2015 nu fac decât să ne demonstreze că anul european uh, al dezvoltării este justificat. Uniunea Europeană și statele membre și toți cei care doreau să ajute cele mai sărace uh, țări uh, din lume au arătat faptul că Uniunea Europeană era îndreptățită să procedeze astfel. Uh, s-a dovedit faptul că solidaritatea nu are altă alternativă și de aceea am sprijinit anul european pentru dezvoltare, așa cum am uh, sprijinit și sprijin toate eforturile de a uh, preveni migrarea pe baza schimbărilor climatice, pentru că asta ne așteaptă în anii următori și va fi o provocare imensă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Iacovcici. Acum, domnul Crizohonos. Συζητούμε σήμερα για την αναπτυξιακή βοήθεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο λεγόμενο τρίτο κόσμο. Când vine vorba de ajutorul pentru dezvoltare acordat de Uniunea Europeană așa numitei Lumia 3 în 2015 și cadrul în care s-a pus importanța în decembrie pe uh, creștere și respectarea drepturilor omului, uh, nu pot să spun decât că situația este ironică, pentru că acum trei zile Consiliul European a răsplătit la nivel economic și politic regimul, regimul Erdogan din Turcia, ignorând complet situația drepturilor omului din această țară. Uh, Ehm, în Ankara, acum câteva săptămâni, eh, demonstranții pașnici eh, au fost măcelăriți. Ehm, toate eforturile de ehm, luptă împotriva statului islamic sunt subminate. Uh, și astfel Uniunea Europeană și ignoră propriul set de valori. Colegii Crisohonos, es folgt... Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Etheridge. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În Regatul Unit, ajutorul pentru dezvoltare e un subiect foarte controversat. E... Deci, trebuie să renunțăm la bani pentru educație, pentru apărare, pentru sănătate, pentru lege, pentru ordine. Uh, deci uh, ajutorul extern este uh, îngrădit și cetățenii britanici, așa cum spunea un fost rege, nu ar fi mirați să vadă că banii britanici ajung în buzunarele unor dictatori din lume, ci și să descopere că bani ajung la Uniunea Europeană, acești bani ajung la Uniunea Europeană și, ca să agraveze această situație, descoperim că acești bani ai contribuabililor noștri uh, sunt cheltuiți ca să ni se spună cât de bine e pentru noi. Este absolut o rușine, e îngrozitor pentru cetățenii britanici. Mulțumim, domnule Etheridge, și în încheiere, domnul Bonanu acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt doar europarlamentar, sunt și primar uh, al unei uh, localitate din nordul Italiei și văzând bugetul Uniunii Europene și cum este el cheltuit, sincer, mi se face rău de fiecare dată. Uh, și au medicamente de fiecare dată pentru că uh, Uh, mă supără foarte tare să văd cum arăntăm, aruncăm pe fereastră banii. În Italia încercăm uh, să controlăm cheltuielile pentru a ajuta pe cetățeni, pentru a ajuta întreprinderile, pe, să ajutăm pe cei care au nevoie de, acești, uh, de acest sprijin și pe de altă parte risipim dăm bani Turciei, așa cum a spus un coleg, dăm 10 miliarde de euro sau chiar mai mult, când vedem cum funcționează lucrurile în Turcia. Aruncăm cu bani în întreaga lume și uităm pe cetățenii noștri, uităm Europa, uităm europenii, uităm pe cei care plătesc uh, impozitele ca să avem noi bani de cheltuit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bonano, și astfel uh, procedura Chestia s-a încheiat. În încheierea dezbaterii are cuvântul din nou domnul comisar Mimița. Honorable members, at the beginning of the year, we knew that two... Mulțumesc foarte mult. La începutul anului s-a spus că anul 2015 va fi un an foarte important pentru uh, viitorul cooperării pentru dezvoltare la nivel internațional. Adoptarea noilor obiective pentru dezvoltarea mileniului ne oferă un nou context de activitate pe următorii 15 ani. Ă, lumea este tot mai complexă și este în continuă mișcare. Noi crize, noi provocări au apărut în acest an și ele nu fac decât să ne reamintească cât de important e ca dezvoltarea ă, să funcționeze pentru migrație și migrația să funcționeze în slujba dezvoltării comunicarea noastră pe temele de comunicare trebuie să fie actualizată și să fie inclusivă. Uh, trebuie să opinia publică, mai ales pe tineri și pe tinere, pentru că ei să sprijine dezvoltarea uh, și mai departe decât 2015. Haideți uh, să construim pe baza construită în acest an pentru a ne asigura că vocea celor vulnerabili și a celor slabi continuă să fie auzită. Mulțumesc! Mimița, nu spricht im... Mulțumim, domnule comisar Mimița, acum în numele Consiliului, domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Doresc să mulțumesc încă o dată Parlamentului European pentru contribuția sa la reușita anului european pentru dezvoltare. Acest an este la finalul său, însă eforturile noastre pentru eradicarea sărăciei și pentru a crea o, o lume mai justă și mai uh, pașnică uh, trebuie să continue și chiar să fie mai intense. Mai ales uh, trebuie ca acest lucru să se traducă în cooperarea noastră uh, pentru dezvoltare și în, angajame- în respectarea angajamentelor pe care ni le-am asumat. 1,3 miliarde de persoane trăiesc în continuare într-o sărăcie extremă. Sute de milioane de persoane au ieșit din uh, situația de sărăcie, trebuie însă să uh, constatăm că inegalitățile în țări uh, au crescut într-o bună parte a regiunilor lumii. Uh, supraviețuirea însă și a planetei noastre este amenințată și multe state sunt afectate de efectele uh, schimbărilor climatice. Așadar, trebuie să facem totul acum la Paris pentru a uh, răspunde la această provocare, pentru că asta este și sensul dezvoltării durabile. Uh, și după cum s-a spus, nu există pace fără dezvoltare și nu există securitate într-o lume în care inegalitățile în domeniul dezvoltării rămân așa de uh, ridicate. Așadar, trebuie să ne asigurăm că eforturile în domeniul dezvoltării nu se încheie în acest an. Această muncă de uh, convingere și de comunicare trebuie să fie uh, continuată. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru Schmidt. Cu aceasta se încheie dezbaterea.